Până în prezent, guvernul din Yemen a demonstrat uh, oarecare grad de receptivitate față de demersurile noastre și noi suntem pregătiți să ajutăm acest guvern să-și îndeplinească obiectivele și pe viitor și să înlăture definitiv pedapsa cu moartea. Vă mulțumim. Avem șase rezoluții. Acum dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc după ultima dezbatere. Următorul punct de pe ordinea de zi este Uganda, asasinarea lui David Kato. Dăm uh, mai întâi de toate cuvântul raportorilor, doamna Lunacek în primul și în primul rând, un uh, minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Fiecare dintre noi și-ar fi dorit ca David Cato să nu fi fost ucis în urmă cu câteva săptămâni, ci să fie alături de noi, așa cum s-a întâmplat în noiembrie, și să ne vorbească despre încălcările drepturilor omului în Uganda, să plănuiască împreună cu noi găsirea de soluții pentru această situație. Cu toții ne-am fi dorit să fi fost în viață și să nu fi fost victima unui criminal. David Cato, care în Uganda a luptat pentru drepturile omului, pentru drepturile persoanelor uh, LGBT, ar fi trebuit să trăiască și astăzi. Am reușit să creem un proiect de rezoluție prin care condamnăm crima săvârșită împotriva lui David Cato. Uh, prin rezoluția noastră cerem autorităților și uh, liderilor religioși din Uganda să pună capăt discriminării împotriva homosexualilor, uh, lesbienelor și transexualilor. Este momentul ca și aceste persoane să poată trăi liberi în Uganda. Noi, Uniunea Europeană, avem uh, responsabilitatea de a lupta pentru aceste drepturi și astfel am putea să ridicăm practic un monument memoriei lui David Cato și nu doar lui, ci și celorlalți celorlaltor persoane care și-au pierdut viața din cauza acțiunilor lor. Sperăm ca doamna Catherine Ashton și noul Serviciu European de Acțiune Externă să lupte pentru atingerea acestor obiective și pentru protecția persoanelor minorităților sexuale în toate statele lumii. Vă mulțumim, doamnă Luna, ce urmează doamna Șache, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Astăzi avem o rezoluție de urgență privind drepturile persoanelor LGTB în Uganda, a treia oară în acest mandat. Avertizările nu au reușit să împiedice ce s-a întâmplat cu David Kato. Acest activist a fost ucis cu brutalitate și trebuie să punem capăt discriminării persoanelor LGTB peste tot în lume, chiar și în Europa și chiar și în acest Parlament. Asasinarea lui David Kato este o crimă care trebuie să fie uh, investigată corect. Făptașii trebuie aduși în fața justiției și trebuie să se pună capăt intoleranței față de persoanele LGTB. Această atitudine trebuie să fie analizată și schimbată. Publicația locală Rolling Stone și, de asemenea, diferiți parlamentari au jucat un rol de incitare la violență în loc să-și protejeze cetățenii. De când David Cato a fost ucis, autoritățile au fost prea tăcute. Liberalii și democrații pentru Europa au pus pe ordinea de zi această situație în repetate rânduri și am cerut în Parlamentul European să se respecte drepturile omului pentru că asta sunt drepturile persoanelor LGBT, LGTB și sperăm, uh, nu vrem să tăcem din gură, sperăm să fim auziți și Chiar persoanele care șovăiesc să ia apărarea persoanelor LGTB trebuie să-și dea seama că condamnarea oamenilor nu e niciodată justificată și trebuie să ne ocupăm de discriminarea acestei minorități așa cum ne ocupăm de discriminările altor minorități din lumea întreagă, cum este cazul creștinilor. Trebuie ca autoritățile internaționale să folosească instrumentele pe care le au la dispoziție pentru ca persoanele LGTB să se poată bucura de drepturile lor și în Uganda. Mulțumesc, Tanak. Uciderea lui David Keto reprezintă de fapt un act de ură din fața de comunitatea LGBT în Uganda. Uh, <clears throat> în uh, anul trecut, de două ori, am avut uh, deputați care au cerut să se pună capăt unor astfel de persecutări pe motive sexuale viețile activiștilor pentru drepturile LGBT se află în pericol și vedem că lucrurile nu s-au îmbunătățit în, ceea ce, uh, în cazul lui David Cato. Ace- anul trecut, un tabloid local a publicat numele, datele personale și fotografiile a foarte multe persoane cu titlul Să-i spânzurăm, doar pentru că acestea aparțineau uh, grupului LGTB. Bineînțeles, trebuie să condamnăm în mod oficial acest lucru și uh, ar trebui să vedem care sunt măsurile pe care le-am putea lua în așa fel încât să discutăm cu autoritățile competente cazul domnului uh, David Chiato, pentru că știm că în țările africane există o încălcare recurentă a acestor drepturi. E vorba de respectarea drepturilor fundamentale chiar și pe acest continent. Colegit Tenoc. Vă mulțumim, domnule Tenoc, urmează doamna Vergia pentru un minut și jumătate. Merci, monsieur le président. Nous en sommes à la troisième résolution. Mulțumesc. Ne aflăm deja la a treia rezoluție a Parlamentului European de când a început acest mandat, referitoare la discriminările populației LGBT în Uganda. Astăzi ne ocupăm de cazul lui David Kato, a cărui, a, a cărui asasinare a fost denunțată de toate instanțele internaționale. Domnul Cato era un simbol al luptei împotriva homofobiei în țara sa și mai ales un simbol al denunțării proiectului de lege Bahati, care vizează incriminarea homofobiei, eh, homosexualilor mergând până la pedepse cu închisoarea și cu moartea. Trebuie să-l omagiem și trebuie să ne gândim și la toate persoanele ale căror fotografii, nume și adrese au fost aruncate opiniei publice de către o cârpă pe care nici nu vreau să o numesc. Situația LGBT este insuportabilă și este exacerbată de eh, autoritățile religioase, mai ales de evangeliștii apropiați de șeful statelui. Vor avea loc eh, alegeri prezidențiale în Uga- mâine în Uganda sunt opt candidați, însă președintele actual anunță că îi va băga la închisoare pe toți cei care vor contesta alegerile. Aceste alegeri vor fi o ocazie să amintească statului ugandez ce obligații are și deci să spunem că discriminările, indiferent de natura lor, inclusiv cele la adresa LGBT, fac parte din valorile universale și trebuie toți împreună să răspundem la apelul domnului Ban Ki-moon de a face o luptă universală pentru drepturile omului din lupta pentru combaterea homofobiei. Mulțumim, doamnă Vergia. Încă o dată, însă, avem aici o, un beculeț, slow down. Interpreții fac tot ce le stă în putință, știu asta. Însă, Calitatea interpretariatului nu se îmbunătățește în cazul în care oratorul vorbește uh, foarte, foarte rapid sau citește foarte, foarte rapid un text uh, pregătit în prealabil. Vă rog să citiți lent pentru ca uh, interpreții să poată transmite în limbile lor toate informațiile pe care le-ați inclus dumneavoastră în prezentare. Vă mulțumesc. Urmează domnul Kelly un minut. Întrebarea aceasta nu poate primi un răspuns din partea mea, așa că nu știu cât timp vă este alocat fiecare. Și de asemenea nu pot să vă dau mai mult uh, timp la dispoziție pentru a interveni. Domnul Kelly. Vă mulțumesc, domnule președinte. Diferențele existente între noi și zona subsahariană sunt enorme și de, exemplul lui David Capo, Cato este elogvent. Este vorba despre o persoană care a luptat pentru drepturile omului, a înființat SMAG, a, a dat a, în judecată un ziar care l-a defăimat, a câștigat acest a, proces, uh, însă cu toate acestea a fost ucis la data de 26 ianuarie 2011. E de condamnat de asemenea legea împotriva homosexualității din 2009. Aceasta a fost uh, promulgată uh, homosexualii sunt uh, sau homosexualitatea este ilegală în momentul de față, iar cei care se fac vinovați de această infracțiune pot fi condamnați la 9 ani de închisoare. Mâine vom avea alegeri prezidențiale în Uganda, iar noi, Uniunea Europeană, trebuie să luptăm pentru ca drepturile homosexualilor din Uganda să fie respectate. Vă mulțumim, domnule Kelly. Urmează domnul Cashman, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna e un moment trist în momentul în care trebuie să adoptăm o rezoluție în ceea ce privește uh, moartea unui apărător al drepturilor omului. Uh, ca și mulți dintre dumneavoastră, am avut ocazia să-l întâlnesc pe David Cato și uh, am uh, primit solicitarea sa de a acționa în cadrul Parlamentului European pentru a apăra pe cei care suferă în Uganda. Și ceea ce trebuie să vedem în această rezoluție este că persecuțiile împotriva cu populație LGBT reprezintă o încălcare a drepturilor omului și acest lucru este inacceptabil și uh, dreptatea pe care o putem face pentru David Cato ar fi nu numai ca făptașii să fie aduși în fața justiției pentru crima pe care au comis-o, o crimă brutală și fără sens împotriva acestui tânăr, uh, dar adevărata justiție ar putea să fie în momentul în care în continentul african, așa cum spunea și domnul Tanăc, uh, Uh, vom reuși să facem tot ceea ce putem pentru a uh, respecta drepturile omului. Cel mai bun lucru pe care îl putem face, domnule președinte, este ca acel colonialism pe care îl impunem prin legile noastre, prin religiile noastre, să ducă la decriminalizarea homosexualității în 38 de state și în Somalia, în Mauritania, în Sudan și în Nigeria de Nord. Acest lucru ar fi un omagiu nu numai pentru David Cato, un adevărat erou printre uh, persoanele LGBT, ci ar fi și un omagiu pentru Parlamentul acesta care îndrăznește să aibă o voce în locul celor care nu au niciun glas pe care să-l poată exprima. Dank, Vă mulțumim, domnule Cashman.

Crețu. Urmează doamna Tain pentru un minut. Stimați colegi, astăzi promulgăm a treia rezoluție împotriva homofobiei din Uganda. Uganda. În uh, scurt timp, Uh, uh, homosexualitatea în Uganda a devenit un, uh, o adevărată infracțiune. Asta din pricina tuturor presiunilor religioase din partea diferitelor secte americane și din cauza activității revistei Rolling Stone. Noi am încercat prin acțiunile noastre să sprijini mișcarea de eliberare a Ugandei din acest punct de vedere. L-am sprijinit pe David Cato, însă din păcate el și-a pierdut uh, viața. Cerem acum tuturor autorităților ugandeze să cerceteze acest deces. Vrem ca toți cei care cer uciderea homosexualilor să fie deferiți uh, justiției și de asemenea cerem autorităților ugandeze să își schimbe legi- uh, legislația privind homosexualitatea. Vă mulțumim. Urmează domnul Romeva Irueda pentru un minut. Domnul Șumola. Mulțumesc, domnule președinte, și eu mă alătur colegilor care și-au exprimat tristețea și indignarea față de asasinarea lui David Cato și doresc să amintesc faptul că ceea ce se întâmplă acum este că trebuie să arătăm o voință puternică, o hotărâre puternică pentru a combate nu numai astfel de asasinate, ci și orice formă de discriminare din punct de vedere al orientării uh, sexuale. Uh, Omosexualitatea este legală doar în 13 state, iar în celelalte este considerată ca fiind o crimă. Noi, în calitate de Uniune Europeană, trebuie să combatem acest lucru din punct de vedere și politic și economic, pentru că dacă nu, în final, poate că vom ajunge într-o situație în care va trebui să combatem economic astfel de discriminări persecutarea din motive de orientare sexuală trebuie să fie un element care să fie Uh, luat în considerare momentul în care se uh, poate acorda uh, statutul de refugiat pentru statele membre. Pentru că în momentul de față uh, nu este întotdeauna cazul și dacă am fi avut acest lucru, poate că nu am fi avut uh, un astfel de cazuri de deplâns în trecut și poate că vom avea și mai puține de deplâns pe viitor. Vă mulțumim. Urmează domnul Cernețchi, un minut. panie bardzo myślę że. domnule președinte vă mulțumesc mult. este a treia oară când vorbim despre acest uh, stat. în doar câteva luni E îngrijorător, nu-i așa? Sunt de acord cu antevorbitorii mei că acum nu trebuie să vorbim doar despre drepturile omului aplicate în cazul unui singur, unei singure categorii de persoane. Este vorba despre drepturile omului în general, însă, bineînțeles, minoritățile sunt cu atât mai vulnerabile. Cred că vocea Parlamentului European este necesară, trebuie să se audă în acest context și sunt încântată de faptul că toate grupurile parlamentare vorbesc cu un singur glas. Bineînțeles că fiecare grup poate accentua anumite aspecte importante din punctul său de vedere, din punctul lor de vedere, însă cu toate acestea există o părere unanimă și anume aceea că drepturile persoanelor LGBT trebuie să fie garantate. Aceste persoane trebuie să fie susținute, să se implice de asemenea în sfera politică. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Cernețchi. Urmează Acum, uh, doamna Sinițchin, pentru un minut. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Asasinarea brutală a lui David Cato este asasinarea unuia dintre cei mai bine cunoscuți activiști pentru drepturile omului și este un rezultat al urii împotriva homosexualilor. Și chiar dacă asasinul va fi pedepsit, atmosfera de ură va dăinui și va fi sancționată prin, homosexualitatea va fi sancionată uh, sancționată prin legi discriminatorii. În Africa sunt 38 de state în care homosexualitatea este o, o infracțiune și în patru state este pedepsită cu moartea. Uniunea Europeană susține schimbările democratice în Africa și nu trebuie să permitem această încălcare a drepturilor omului. Cât sânge mai trebuie să fie vărsat? Câte persoane mai trebuie să moară? înainte ca comunitatea internațională să oblige aceste state să-și modifice legislația. Trebuie să analizăm și rolul bisericii, care în loc să promoveze dragostea de aproape, promovează ura și spune că homosexualitatea este o boală ce trebuie vindecată. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Senisin. Tocmai Acum aflu că membrii neafiliați mai au un minut la dispoziție, chiar dacă acesta, acest minut nu fusese revendicat de nimeni, însă îi dăm cuvântul acum doamnei Sinclair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a promis pentru a treia oară timp de vorbire și cu toate acestea nu am fost trecuți pe listă. Dacă suntem neafilia- neafiliați, nu înseamnă că nu avem dreptul să luăm uh, cuvântul. Dați-mi voie acum să îl laud pe David Cato pentru tot ceea ce a făcut în Uganda. A luptat nu doar pentru drepturile sale, ci și pentru drepturile tuturor persoanelor LGBT din Uganda, dar și din, uh, de pe întregul continent african. Este trist faptul că în octombrie a venit în fața Parlamentului European, însă cu toate acestea noi uh, nu, i-am, nu am auzit avertismentele pe care le-a, le-a prezentat și nici comunitatea internațională nu le-a auzit. Iar acum David Cadoi a murit. Cu toate acestea, comunitatea internațională oferă în continuare uh, asistență Ugandei. Sper că vom uh, revizui toate ajutoarele pe care Uniunea Europeană le oferă acestor, acestui stat și uh, sper că pe baza acestei evaluări vom uh, vom amenința Uganda cu retragerea oricărui tip de finanțare în cazul în care cei vinovați de toate aceste evenimente nu vor fi deferiți ju- justiției. Vă mulțumim, doamnă Sinclair. Stimate doamnă Sinclair, doamnă Sinclair, uh, aș dori să vă transmit ceva și anume, colaboratorii dumneavoastră nu au uh, trecut, nu au transmis uh, dorința dumneavoastră de a lua cuvântul. În cazul în care aș fi primit informațiile, ați fi fost și dumneavoastră cu siguranță pe lista vorbitorilor, însă lucrul acesta nu s-a întâmplat până acum. Vă rog să vorbiți cu colaboratorii dumneavoastră pentru a, a elimina astfel de situații. Urmează domnul Mulțumesc, domnule președinte. Acum vorbim despre un asasinat, și anume asasinarea lui David Cato, care a fost condamnată de către toate instituțiile europene. E vorba și de un eveniment violent care face parte dintr-un context mai amplu, și anume discriminările cu care se confruntă foarte multe minorități etnice, religioase și așa mai departe. De altfel, Recent am adoptat o rezoluție referitoare la copți, copții din Egipt, care au o anumită credință și care sunt de fapt persecutați din cauza acesteia. Apoi, nu trebuie să uităm nici victimele, uh, acele persoane care uh, sunt de fapt victime, aș spune, de natură economică. Trebuie să facem în așa fel încât la noi, la rândul nostru, să insistăm pe lângă aceste autorități să punem capăt acestei situații. Yeten Meki für eine Minute. Urmează doamna Yeten Maki pentru un minut. Hatred and... Mulțumesc, domnule președinte. Ura și încălcările drepturile omului la adresa minorităților sexuale continuă în lumea întreagă. Știrea recentă privind asasinarea lui David Kato în Uganda este încă un exemplu trist de discriminare și de brutalitate la adresa minorităților sexuale. Asasinarea lui David Cato trebuie să fie anchetată în mod adecvat și făptașul sau făptașii trebuie să fie deferiți justiției. S-a raportat că anumite instanțe, cum este tabloidul Rolling Stone, au cerut public asasinarea domnului Cato. Aceste acuzații trebuie și ele să fie investigate în consecință. Domnule președinte, trebuie să vă spun că m-au oripilat comentariile unor miniștri din Uganda care au anunțat că um, homosexualitatea trebuie interzisă. Vă mulțumim la încheierea Uh, procedurii Catch eye doamna Tonhain. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care mă gândesc la Uganda, când mă gândesc uh, cât de mult a suferit această țară minunată, când mă gândesc la drepturile omului care sunt încălcate uh, în mod sistematic. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care uh, acordă atenție acestor subiecte. Și uh, trebuie să vedem că acolo se vorbește un limbaj al urii, pentru că ceea ce s-a întâmplat, de fapt, este că un ziar, un tabloid, a publicat fotografii și date personale ale oamenilor. Și uh, cu toate acestea noi știm că, spre exemplu, acest limbaj al urii poate exista și în Uniunea Europeană. Există un site web, Redwatch, care face cam același lucru și astfel persoane care au o religie diferită, o orientare sexuală diferită, sunt de o rasă diferită, sunt astfel stigmatizate și se lansează un apel clar împotriva acestor minorități pe acel website. Noi trebuie să respectăm drepturile omului, nu numai uh, în lume, ci și aici în Uniunea Europeană. Vă mulțumim, doamnă Thun und Hohenstein. Acestea fiind spuse, am încheiat procedura Catch the Eye. Urmează acum domnul comisar Calas. Domnule președinte, stimați deputați, în primul rând vreau să omagiez amintirea lui David Cato. Acesta a fost un apărător curajos al drepturilor omului și un activist fără frică pentru drepturile LGBT. Viața lui a fost amenințată de multe ori și în 2 octombrie 2010 numele și fotografia lui David Cato împreună cu alte nume și fotografii ale unor persoane considerate LGBT au fost publicate într-un tabloid din Uganda numit Rolling Stone. Acesta a pus în pericol viețile acestor persoane. David Cato a câștigat apelul în procesul la adresa acestui ziar și s-a decis, s-a hotărât că acest uh, ziar a încălcat drepturile la uh, viață privată. Și uh, în 22 uh, ianuarie, 26 ianuarie David Kato a fost asasinat. Uniunea Europeană, prin șefii de misiune din Uganda, și-a exprimat șocul și a cerut autorităților din Uganda să investigheze asasinarea lui David Kato fără întârziere și să se asigure că făptașii vor fi aduși în fața justiției. David Cato este o mare pierdere pentru comunitatea globală a apărătorilor drepturilor omului și pentru Uganda. Moartea lui ne amintește de situația fragilă a persoanelor LGBT din Uganda și din alte locuri. După moartea lui, 28 ianuarie, un alt ziar, Red Pepper, a publicat un articol îngrozitor care conținea declarații foarte jignitoare la adresa homosexualilor. Proiectul de lege antihomosexualitate a fost pus deoparte deocamdată temporar, însă poate să fie reintrodus după ce un nou parlament va fi creat după uh, alegerile din Uganda. Poziția Uniunii Europene asupra drepturilor persoanelor LGBT este foarte clară. Acest proiect de lege contravine uh, prevederilor internaționale. Proiectul de lege, de asemenea, contravine declarației ONU privind orientarea sexuală și identitatea de gen din 18 decembrie 2008 pe care o susține și Uniunea Europeană. Șefii de misiune ai Uniunii Europene au menționat această chestiune la uh, întâlnirile cu reprezentanții guvernului din Uganda, la cel mai înalt nivel, în discuții cu președintele și cu premierul și cu uh, ministrul de externe și ministrul justiției și cu Comisia pentru Drepturile Omului din Uganda. În 9 februarie, dreptul, uh, grupul pentru drepturile omului a cerut să se um, prezinte o actualizare a acțiunilor uh, întreprinse de comunitatea LGBT după asasinarea lui David Kato. În 3 februarie, delegația europeană și 10 state membre reprezentate în Uganda printre, și Norvegia au lansat strategia locală de implementare privind orientările Uniunii Europene referitoare la apărătorii drepturilor omului, care stabilește în mod practic în ce fel misiunile Uniunii Europene și Norvegia pot lucra pentru a asista munca activiștilor pentru drepturile omului, inclusiv activiștii LGBT. Uniunea Europeană intenționează să menționeze în continuare aceste preocupări față de legea antihomosexualitate și să desfășoare alte acțiuni pentru a uh, înceta persecutarea persoanelor LGBT în Uganda cu toate ocaziile. În plus, Uniunea Europeană va continua să susțină autorizațiile locale pentru drepturile omului în eforturile lor de a schimba atitudinile din această țară. Delegația Uniunii Europene se va întâlni în curând cu o organizație de protecție a drepturilor omului și a apărătorilor acestora pentru a discuta despre cum le poate susține munca. Mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim, domnule Kallas. Dezbaterea s-a încheiat acum asupra celor șase propuneri de rezoluție. Acum trecem